Dear colleagues, uh, good afternoon. Um, we begin point... Stimați colegi, bună ziua. Începem punctul 1 cu adoptarea ordinii de zi. Vă propun următoarea schimbare a ordinii de zi. Punctul 4, tabloul de bord, vom discuta mâine la ora 10. Dacă nu aveți obiecții la această schimbare, o considerăm adoptată. În ceea ce privește comunicările președintelui, profilul lingvistic, din păcate, nu avem interpretare în limba croată și irlandeză astăzi și mâine. Și conform aveți uh, um, procesele verbale din 8 mai și 27-28 noiembrie. Am avut sau o nominalizare la aviz. Domnul Crisogonos a fost ra- numit raportor pentru aviz în legătură cu importul bunurilor culturale care, pe care le avem în comun cu INTA și IMCO. Dacă aceste propuneri sunt susținute, Trecem acum la aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 8 mai și 27-28 noiembrie 2017. Dacă nu există obiecții, se consideră adoptate. Înțeleg că doamna Metzola are un punct de procedură. Roberta, ai cuvântul? Mulțumesc, Claude, mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe, am, aș dori foarte pe scurt să-mi exp- explic, uh, exprim șocul că de da, la cinci luni după executarea uh, ziaristei din Malta, uh, uh, în Slovacia, anul trecut, un jurnalist de investigație de 27 de ani a fost ucis împreună cu prietena lui și solicit un moment de reculegere pentru, că a, pentru a onora acest sacrificiu și să reiterăm că statul de drept, democrația și libertatea de exprimare sunt uh, pietrele de temelie ale Uniunii Europene și că nu vom accepta încălcarea acestora. Astăzi uh, plângem, dar mâine cerem acțiuni concrete. Vă mulțumesc, doamnă Mețola. Cred că există consens între colegi, deci uh, la sugestia doamnei Mețola, un moment de reculegere pentru Uh, pentru ziaristul slovac Jan Kuziak, de 27 de ani, un moment de reculegere. you, colleagues. So, colleagues, we now move to the... Ați colegi, acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi, care este prezentarea de către raportoare doamna Helga Stevens a celor două proiecte de raport, de recomandare în legătură cu uh, completarea și adoptarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului. Este o procedură de aviz conform și se iau în considerare doar amendamente procedurale. Dau cuvântul raportoarei doamnei Stevens și după aceea raportorilor din umbră și înțeleg că uh, serviciul juridic va face o observație instituțională. Deci mă bucur să-i dau cuvântul acum doamnei Stevens pentru a face prezentarea acestor avize. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, colegilor mei. Aș dori să vă prezint două rapoarte legate de contraterorism și prevenirea terorismului. Lupta împotriva terorismului este una globală și trebuie să acționăm împreună cu partenerii noștri de încredere. Eh, colega mea, dom- doamna Holmeier, mm, mm, și cu mine am eh, înregistrat eh, pro- progrese semnificative în acest dosar care a fost demarat în 15 martie 2017. Am înțeles că aceste convenții au fost deja semnate în numele Uniunii la, la la Riga, în Letonia. Consiliul, în 18 decembrie 2017, a solicitat Parlamentului European să-și dea uh, consimțământul la aceste de- decizii ale Consiliului pe care le discutăm astăzi. Un lucru important este că cele două texte pun accentul și pe cooperarea pe, cu partenerii din afara Uniunii și implementează aspecte de legislație penală uh, în ceea ce privește regulamentul 2 117 din 214. Protocolul adițional uh, face ca anumite act, de acțiuni, de exemplu asociarea la un grup, uh, antrenarea în scop terorist, uh, călătoria în străinătate în scop terorist și finanțarea sau organizarea călătoriei în acest scop, un, un delict penal în conformitate cu directiva contraterorismului și după cum citiți în uh, declarația explicativă, problema teroriști luptătorilor uh, străini este una extrem de uh, prezentă și îngrijorătoare. Aceste măsuri vor consolida securitatea și în afara granițelor Uniunii. Acest protocol prevede de o rețea de uh, puncte de contact naționale non-stop. Um, merită să menționăm că uh, statele membre ale Consiliului Europei deja au o rețea stabilită cu puncte naționale de contact care este în funcție din decembrie 2016. Consiliul propune să se desemneze și Europolul ca punct de contact și uh, vă propun ca și Parlamentul să-și dea consimțământul la această propunere. Mulțumim foarte mult, Helga, aceasta este recomandarea. Acum, dacă vreun raportor din umbră prezent în sală dorește să intervină, domnul Ștecina, uh, domnul Thomas și după aceea Ana Gomez domnul, domnul Tudovski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu cred că lupta împotriva terorismului este o, o, o luptă complexă și sper că în viitor vom putea să ne axăm mai mult nu doar pe introducerea uh, a noi delicte penale, cum am văzut în acest caz, ci să ne referim și la problema radicalizării. Chiar și public, să publicăm o serie de orientări sau și incitarea la radicalizare ar putea să fie pedepsită penal, pentru că o serie de state membre într-o serie de state membre, poliția ignoră această incitare la radicalizare, spunând că uh, sunt declarații individuale și că pe baza acestora persoanele respective nu s-ar, putea radicaliza, însă dacă ne examinăm lucrurile mai uh, global, vedem că o serie dintre acești oameni radicalizați au plecat către Siria doar după ce au auzit câteva uh, comunicări, impresii din clipuri video care au fost uh, făcute de către luptătorii străini care erau deja în Siria. Un nou lucru, așadar, un, o nouă problemă cu care trebuie să ne confruntăm. O altă problemă majoră este finanțarea terorismului. Acesta nu este finanțat doar prin uh, Uh, modalități clasice, ci și prin uh, noile monede electronice. Mm, uh, serviciile secrete din Cehia au lansat o alertă, ne-au spus că trebuie să punem accentul pe acest, aceste modalități de plată. Nu este vorba de cazuri izolate. În mai multe ocazii, finanțările au fost transmise prin monede electronice, bitcoin sau altele, pentru a finanța călătoria și deplasarea teroriștilor sau un scop terorist. Acestea au fost câteva aspecte pe care doream să le menționez. Îi mulțumesc, doamne raportor, pentru munca sa. A fost poate cel mai bun răspuns la dorința cetățenilor Uniunii de a trece de la cuvinte la acțiune. Da, uh, dau cuvântul acum doamnei Ana Gomes pentru a echilibra lucrurile. Ana, ai cuvântul. Da, voi vorbi în primul rând în numele doamnei Caterina Chinici, care este raportare din umbră în numele grupului meu, nu poate să fie prezentă și uh, m-a rugat să citesc următoarea declarație îi mulțumește doamnei Helga Stevens pentru prezentarea acestor rapoarte și își cere scuze pentru absența sa de astăzi. Atacurile teroriste din ultimii ani au arătat că um, este nevoie de uh, cooperare transfrontalieră, niciun stat neputând face față terorismului singur. Trebuie să descurajăm uh, terorismul la nivel internațional pentru a, prin combaterea radicalismului, radicalizării și a, a, uh, a redefinirea acestor delicte teroriste și evaluarea amenințărilor puse de luptătorii externi vor fi a, uh, modalități valoroase de a intensifica răspunsul nostru în fața acestor amenințări. Uh, tocmai am uh, citit uh, mesajul pe care mi l-a dat doamna colegă Chinici și acum adaug propriile mele comentarii și că, care sunt că într-adevăr este o decizie foarte bună ca Europol să devină un punct de contact pentru această cooperare aprofundată pe care noi am tot cerut-o din partea statelor membre această cooperare este foarte importantă și cu statele terțe. Nu trebuie să neglijăm impactul acțiunilor noastre externe și câteodată chiar, care câteodată chiar ajută la recrutarea teroriștilor. Însă, trebuie să nu cădem în capcana de a considera ca terorism orice uh, este uh, considerat ca atare de către puteri terțe, care, în special când uh, avem de-a face cu regimuri totalitare. De exemplu, Nelson Mandela a fost considerat odată terorist și nu era terorist. Era un luptător pentru libertate. aș fi foarte precaută să uh, uh, predau pe cineva, după cum a făcut Cehia, către Turcia sub uh, acuzația de terorism, după cum s-a uh, întâmplat cu domnul Salim Muslim, care este un uh, lider respectat sirian care luptă împotriva terorismului cel mai uh, crunt și anume Daesh. și acțiunile sale au fost decisive în lupta împotriva Daesh. Este, uh, este de dreptul strigător la cel ca, ce, ca el să fie, consider, să fie numit terorism și ne îngrijorează foarte mult acest lucru în uh, contextul a ceea ce se întâmplă în Turcia în momentul actual. La fel, același lucru se poate spune cu Georgia, de Turcia a încercat să-l extradeze pe un educator respectat, domnul Chabuk, sub pretextul terorismului, sau în Etiopia, unde un cetățean britanic-etiopian este închis în, în continuare în închisoare, datori, fiind acuzat de terorism. Nu putem să permitem ca aceste acuzații să fie utilizate de către uh, regimurile totalitare. Vă mulțumesc, domnul Ștetinea. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să îi mulțumesc foarte mult uh, Anei. Mm, mm, este foarte rușine că poliția noastră l-a arestat pe acest activist curd, domnul Muslim, cu câteva zile în urmă el nu este un terorist, este un luptător care luptă împotriva statului islamic. Și nu înțeleg ce au, ce au avut în vedere Ministerul de Interne și Poliția. În ceea ce privește acest proiect de raport, sunt convins sunt convins că avem nevoie de cooperare împotriva amenințării terorismului. Trebuie să ne consolidăm eforturile atât în Europa și cât și global pentru a preveni și a elimina terorismul la nivel global, pentru a garanta securitatea cetățenilor Uh, și, de asemenea, semnarea acestui protocol adițional va îmbunătăți cooperarea noastră, nu doar în ceea ce privește schimbul de informații necesar, dar și în domeniul prevenției și uh, împiedicării atacurilor teroriste. Trebuie să acordăm un uh, răspuns eficient amenințărilor puse de, mm, pe care le reprezintă luptătorii externi luptătorii străini. Convenția și protocolul uh, sunt necesare. În ultimii ani am înregistrat progrese importante către Uniune, Uniunea Securității, însă trebuie să continuăm să evaluăm toate amenințările și să încercăm să prevenim riscurile și în același timp să prevenim uh, atacurile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ștetina. Mai dorește și altcineva să intervină? Dacă nu, înainte de a da cuvântul Thomas, foarte repede, Ana, dacă eh, poți să mă asculți, ai, ai amestecat două lucruri. A fost o cerere a guvernului turc. E acest cetățean a fost uh, uh, arestat din acest motiv, însă nimeni nu a spus în țara mea că va fi trimis în Turcia și eu cred că eu nu pot să vorbesc despre Ministerul de Interne sau Guvernul Ceh, însă nu cred că uh, va fi trimis în Turcia pentru că există foarte mari presiuni din partea multor uh, state, Statele Unite, Germania, statele din Nord, însă sunt perfect de acord că nu putem să folosim această, acest, această legislație împotriva, împotriva terorismului pentru a acuza uh, op- membrii ai opoziției de uh, uh, delicte și pentru a-i încarcera. Stimați colegi, înainte de a mă întoarce la Helga, există câteva probleme legate de competențe pe care trebuie să fie discutate cu serviciul juridic, le dau lor cuvântul și după aceea vom asculta poziția Consiliului. Serviciul juridic, aveți cuvântul. Da, eu... Mulțumesc, domnule președinte. Serviciul juridic al Parlamentului a luat notă de poziția celorlaltor instituții, a Consiliului și Comisiei în ceea ce privește competența pentru a încheia aceste două acorduri, convenția și protocolul suplimentar. De asemenea, trebuie să vă mărturisesc că nu ni s-a cerut să furnizăm un aviz juridic în acest sens, pot să vă ofer doar câteva observații preliminare. În Uniunea Europeană există o serie de măsuri adoptate referitoare la terorism și combaterea acestuia. Există o listă amănunțită în propunerea Consiliului de decizii de a încheia acest acord. Cea mai recentă directivă, de pildă 2017-541, referitoare la terorism, multe dispoziții din această directivă se referă la convenție și la protocolul suplimentar conform articolului 3 aliniatul 2 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Uniunea are competență exclusivă pentru încheierea acordurilor internaționale atunci când încheierea acestea ar putea să afecteze normele comune sau să află în afara domeniului de aplicare. Iată definiția competențe exclusive, practic. Și trebuie să vă mărturisesc că există o suprapunere considerabilă între convenție, protocolul suplimentar și normele UE am spune de la început că există o, o competență exclusivă a Uniunii de a încheia acordul și de a adopta protocolul suplimentar, Ideea exprimată și în propunerea Comisiei. Iată, pe scurt, ce doream să vă spun. Firește, dacă Comisia dorește o analiză amănunțită, nu aflăm la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc! Să vedem ce părere are raportoarea o observație succintă din partea comisiei înainte de a da cuvântul raportoarei. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, primisem instrucțiuni din partea comisiei, pe de-o parte să salut propunerea și importanța abordării acestor două instrumente de către Parlament, dar în același timp și să scot în evidență de semnificația pe care o acordă Comisia acestui punct juridic atât de important. Acum, după intervenția Serviciului Juridic al Parlamentului, nu mai am practic nimic de spus. Acestea sunt argumentele pe care le-a furnizat Serviciul Juridic al Parlamentului, iar Comisia este în continuare de aceeași părere și își afirmă posibilitatea de a lua măsurile necesare în acest sens. Toate acestea nu ar trebui să ne distragă atenția de la principalul aspect și anume importanța finalizării celor două instrumente. Salutăm eforturile Parlamentului în acest sens și angajamentul raportoarei Helga Stevens în acest sens. Mulțumesc. Intervenție rapidă din partea Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Consiliul are aceeași abordare ca cea urmată în ceea ce privește semnarea Convenției Consiliului, Protocol, Consiliului Europei privind protocolul de prevenire a uh, terorismului. S-a hotărât că nu există nicio schimbare semnificativă care să presupună modificarea abordării. Propunerile de decizie ale Consiliului pentru finalizare asigură coerența cu formularea din decizia Consiliului. Iată tot ce avem de spus. Monica, dorești să iei cuvântul? Înțeleg că ai ajuns un pic cam târziu, dar ai timp. Doamna Holmeier. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să vă spun că ce s-a adăugat aici în, la protocolul suplimentar și referitor la convenție referitor la acordul Consiliului Europei nu a fost adoptat uh, pe deplin, nu a fost adoptat pe deplin de noi în directivă. E vorba de uh, comiterea unui delict terorist, de pregătirea în scopuri teroriste, obligația de anchetă, întrebările legate de propaganda teroristă. Ne-am ocupat în amănunt deja de acest subiect, așa că ce a făcut Consiliul Europei se regăsește deja oricum în directiva referitoare la terorism. Deci am acoperit-o practic de plin. Mulțumesc! Microfonul tău e pornit, Monica. Acum revin la doamna Stevens pentru a încheia. Vă mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor și raportorilor din umbră care au fost implicați în acest dosar, incluzând uh, serviciul juridic și toți cei care și-au adus contribuția. Această discuție a început cu raportorii din umbră înainte de a trece la vot, dacă e posibil. Mulțumesc, mulțumesc, Helga. Și vă mulțumesc, dragi colegi, pentru participarea la dezbatere. 7 martie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Vă mulțumesc. Dragi colegi, trecem la punctul 7 până la 14. E vorba de noi substanțe psihoactive, însă mi s-a comunicat că raportoarea nu va putea să ni se alăture decât, până, decât la ora 6. I-am spus lui Maite să vină mai repede, dar cred că nu poate ajunge decât la 6, așadar punctele 7 până la 14. Trebuie să facem o scurtă pauză, dragi colegi. Îmi pare rău, știu că e luni seara, târziu, vorbim de 7 până la 14. Știu că nu e o situație ideală pentru acei colegi care uh, au venit la ședință toți membrii harnici care muncesc din răsputeri, dar dacă putem la o scurtă pauză până la șase, pentru aceia dintre dumneavoastră cu o pasiune pentru substanțe psihoactive, cred că nu e nicio problemă să așteptați. Da, un punct de procedură din partea doamnei Mețola. Da, punct de procedură, dar am putea prezenta perspectiva PP înainte să vină raportarea? Dar să facem o predezbatere ar fi un precedent. Un precedent îngrijorător pentru Parlament, zic eu. O dezbatere înaintea dezbaterii. Da, bună încercare. Avem și un punct 15, dragi colegi, punctul CEPOL, sau e mâine. Ah. Ei bine, ora 6 pentru cei dintre dumneavoastră care nu pot aștepta, nu pot să vă învinovățesc, eu am să fiu aici, dar care e quorumul? E un quorum? Vom verifica. Ne vedem la ora 6, peste 10 minute. Maite, you're here. Colleagues, the rapport... Maite, ai sosit, dragi colegi, raportarea a sosit, așa că aceia dintre dumneavoastră care au avut răbdarea să aștepte, iată că răbdarea va fost recompensată și raportoarea e în sală alături de noi. Okay, but, but the rapporteur is here. So, um, colleagues, as the rapporteur... Uh, Dragi colegi, având în vedere că raportoarea se îndreaptă înspre scaunul ei, am să prezint subiectul. Deci 7 până la 14 toate se referă la substanțele psihoactive, la dosarele aferente. Consiliul a adoptat um, un proiect de decizie de punere în aplicare referitoare la um, controlarea unor noi substanțe psihoactive, iar Parlamentul trebuie să-și dea acordul în cadrul procedurii de codecizie. Raportar este Maite Pacasa Urtundua. O parte din aceste substanțe vor fi incluse în Convenția Internațională privind uh, stupefiantele. Am invitat uh, și Consiliul să ia parte la acest schimb de opinie însă Consiliul nu a ajuns, Comisia, în schimb, e în sală, lucru mare. Raportarea e în sală. Această introducere a fost prezentată foarte lent, așa că mai te Mulțumesc, domnule președinte, sunt gata. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru răbdare, spune domnul președinte. Mai te, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc. Am uh, să vă comunic foarte succint cum uh, Comisia referitoare la stupefiante ECOSOC a anunțat că pe 12 până 16 martie 2018 se va întâlni la Viena, la întâlnirea cu numărul 61, pentru a decide referitor la includerea 12 nouă stupefiante în Convenția din 1961 și Convenția um, privind subefiantele din 1972, substanțe psihotropi, tropi, substanțe, îmi cer scuze, psihotrope din 1971. Propunerea a fost făcută pe 8 decembrie 2017 în partea 1, Este o propunere recentă, așadar. După cum spuneam, e vorba de Um, adăugarea acestor 12 noi substanțe pe listele, pe tabelele de substanțe existente. În cadrul acestei întâlniri din luna martie, statele membre vor putea vota. Considerăm că statele membre trebuie să prezinte o poziție unitară drept reprezentanți ai Uniunii Europene la această comisie, având în vedere că totuși Comisia Europeană nu este reprezentată în urma inițiativei Parlamentului și Consiliului, se propune supunerea la măsuri de control a șapte substanțe psihoactive. Consiliul a prezentat o propunere de decizie de executare referitoare la aceste noi șapte substanțe psihoactive, iar comisia noastră dorește să aprobe această propunere cu șapte proiecte de raport, câte un raport pe fiecare substanță. Această măsură, această dorință de a impune măsuri de control este un element încurajator, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor substanțe psihoactive din trecut. Pentru a aprobat totul cât se poate de repede, cel mai bine ar fi să nu se prezinte amendamente. Eu cer sprijinul raportorilor din umbră pentru a putea progresa cât se poate de repede a trece, pentru a trece la votul în comisia noastră și pentru ca plenul să adopte pachetul cât se poate de repede. Am să vă spun că în 2015 s-au identificat 98 uh, noi principii psihoactive. În 2016 acest ritm s-a accelerat și mai mult. Prin urmare, cu cât vom reuși să includem aceste noi substanțe, cu atât va fi mai bine, mai ales uh, din considerente de sănătate publică. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Maite! Este o comunicare foarte importantă pentru acei colegi care nu urmăresc dosarul și înțeleg că ceri un număr minim de amendamente sau niciun amendament. Nu văd niciun raportor din umbră în sală, dar dacă dorește cineva să intervină în numele vreunuia dintre ei, Roberta, am reținut, și îți dau cuvântul dacă vorbește numele unui raportor din umbră din PP. Da, vorbesc în numele lui Brice Ortefeu, care a participat la o misiune de constatare în Liban și își cere scuze că nu poate prezent, fi prezent aici. Îi mulțumește raportorului pentru prezentare și pentru raport. Pentru rapoarte în legătură cu deciziile de punere în aplicare știe că Circulația în Uniunea Europeană a acestor substanțe psihotrope au ucis deja, a ucis deja un număr important de persoane în 2013. Unele dintre aceste substanțe se aseamănă foarte bine cu heroina. S-a prezentat clar, uh, s-au prezentat clar informații despre efectele letale ale acestor substanțe. Unele dintre aceste rapoarte arată și că sunt grupări infracționale de criminalitate organizată implicate în uh, distribuirea, acestor substanțe psihotrope și uh, susține de plin uh, controlul uh, suplimentar al acestor substanțe în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Mai dorește cineva să intervină din partea grupurilor? Știu că reprezentanții președinției și ai comisiei au venit să participe la discuția pe acest punct. Helga, voiai să mai adaugi ceva? Doamna Stevens, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc călduros uh, raportoarei, pentru că aceasta este o acestea sunt rapoarte excelente. Ele vizează o serie întreagă de substanțe psihotrope. Rapoartele sunt foarte tehnice și de aceea sunt de acord că putem să le adoptăm fără amendamente. I-aș îndemna pe colegi să trecem la treabă cât mai rapid. Mulțumesc foarte mult, Helga, și acum din partea președinției. Vă rog. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte. Doresc să vă informez pe scurt în legătură cu ce facem în Consiliu cu privire la pregătirea participării Uniunii Europene și a statelor sale membre la a 64-a sesiune a Comisiei pentru uh, Narcotice din Viena. Grupul de lucru responsabil este grupul de lucru orizontal care se ocupă de problema drogurilor și de acest dosar și care s-a întrunit în ianuarie și februarie, iar în prezent își pregătește uh, următoarea reuniune care va avea loc în 3 martie. Cu privire la participarea la 64-a uh, sesiune, în luna ianuarie, Comisia a votat o propunere de decizie a Consiliului pentru adoptarea unei poziții în numele Uniunii Europene la cea de-a 61, am ce scuze, uh, reuniuni a CMV cu privire la substanțele care au uh, intrat în convenția din 60, sub incidența convenției din 61, respectiv a protocolului aferent, respectiv sub incidența convenției din 1971 privind substanțele psihoactive. Propunerea se bazează pe recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și um, Secretariatul General al ONU din 2017 de a se adăuga pe lista substanțelor controlate cele menționate. Consiliul susține nevoia de a uh, stabili în numele Uniunii o listă separată în cadrul CMV este un lucru important pentru că deciziile cu privire la adăugarea acestor 12 noi substanțe pe lista substanțelor din convențiile ONU relevante are un impact uh, direct asupra legislației și în același timp permite statelor membre ale Uniunii să aibă o voce unitară la Viena. Grupul de lucru a ajuns la un acord pe marginea unei propuneri care să fie adoptată ulterior în cadrul Consiliului de Afaceri Externe din 8 și 9 martie pe această temă. Tot în legătură cu această reuniune a 61-a sesiune a CND, grupul de lucru a elaborat o, un document, în baza unui document din partea Finlandei, de prezentat în cadrul acestei a 61-a sesiuni. Rezoluția este de a susține rolul laboratoarelor de analiză a substanțelor psihotrope Numărul tot mai mare de decizii din partea CMD arată că trebuie susținute aceste laboratoare în activitatea pe care o desfășoară, de aceea statele membre au hotărât să consolideze, uh, să susțină uh, mai mult aceste laboratoare de analiză a substanțelor psihotrope și să insiste asupra uh, schimbului de informații și de formare uh, cu privire la aceste substanțe trecute recent pe listă. Președinția, împreună cu Comisia Europeană, își propune să elaboreze un eveniment cu privire la Darknet și la substanțele psihotrope. Viitoarea sesiune CMD va reprezenta și o bună ocazie de a organiza reuniuni bilaterale ale Uniunii Europene și statelor sale membre cu țările terțe. Vor avea loc și consultări cu Statele Unite, cu Rusia și alte state membre ale ONU. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc și acum domnul Mihuc din partea Comisiei. Vă rog, foarte scurt. Mulțumesc, domnule președinte pentru că subiectul e foarte tehnic, cred că nu e de dorit să intru în detalii amănunțite, dar am două observații de formulat. Substanțele acestea sunt foarte puternice și periculoase. Aceasta e prima observație. Prin urmare, trebuie acționat rapid și trebuie să, să fie adusă rapid sub controlul uh, autorităților. De aceea vă mulțumesc foarte mult uh, că vreți să acționați rapid pe marginea acestui dosar. Al doilea, a doua observație, mai degrabă o explicație în legătură cu motivele pentru care am propus controlarea a șapte substanțe la nivel european, câtă vreme există și un control internațional în același timp. După cum știți, propunerea Comisiei se bazează pe o uh, evaluare de risc efectuată de MCDDA și câtă vreme există această evaluare de risc, Comisia trebuie fie să prezinte o propunere în urma sa, fie să explice măcar de ce nu uh, a venit cu o propunere. Însă, pentru că evaluarea de risc arată cum arată, Comisia a considerat că este cazul să vină cu o propunere. În septembrie, când am efectuat analiza de risc, nu era încă limpede care substanțe vor fi supuse controlului la nivel internațional. Nici în prezent încă nu se știe foarte exact care sunt acele substanțe care uh, vor fi supuse controlului potrivit deciziei ce se va adopta la CMD-ul din martie. De aceea considerăm că este cazul să efectuăm noi un proces la nivel european în paralel cu cel uh, de la nivel internațional cu privire la controlarea acestor substanțe. Mulțumesc și acum ultimul cuvânt îi revine doamnei raportor. Bine, pues muchísimas gracias a todos. Cred că todos... Mulțumesc tuturor. Cred că cu toții suntem conștienți de importanța pe care um, o au aceste probleme și că este foarte important uh, să se rezolve cât mai rapid și ca totul să decurgă cât mai rapid și cât mai eficient. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult atât doamnei raportor cât și tuturor colegilor. Și cu acestea punem capăt ședinței din această după amiază. Ne revedem mâine dimineață la ora 9 când vom începe ședința cu subiectul privitor la CEPOL. Înțeleg de la secretariat că mâine va fi grevă, așa că să știți ce vă așteaptă. În plus, e și foarte frig. Bine, dumneavoastră știu că nu faceți grevă, dar va fi grevă la Bruxelles nu știu exact ce înseamnă asta. Ideea este să porniți de acasă cât mai devreme. Înțeleg că mâine va avea loc chiar o grevă generală. Deci, e important să știți asta atunci când vă plănuiți drumul către Parlament. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prezență, pe mâine!